in the crowd. Colleagues, I'm going to make a start. Haideți să începem, dragi colegi. Mai întâi aș dori să vă fac o comunicare în timp ce luați loc. Aș dori să vă informez că luni, împreună cu președintele Consiliului, în conformitate cu regula 72 din regulamentul de procedură, președintele va semna șase acte legislative adoptate prin codecizie. Titlurile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe plenare. Și acum v-aș ruga să luați loc în așa fel încât să putem începe voturile cât mai repede. And I will make it clear as normal that... Și ca de obicei, nu voi citi cifrele, rezultatele voturilor. Puteți să vedeți aceste cifre pe ecrane. Și n-am să mulțumesc niciunui autor și n-am să felicit niciun autor decât doar la sfârșit. But the first item... Deci, primul raport de parteneriat de zi, raportul Marco Scuria, în conformitate cu regula 138 de regulile de procedură, raportul Marco Scuria și anume Anul European al Voluntariatului 2011 și cred că raportorul dorește să ia mai întâi cuvântul. Se solo... Molto rapidamente, Presidente. Foarte pe scurt, doamnă președinte, dați-mi voie pur și simplu să mulțumesc pentru munca depusă în acest Parlament. Mulțumesc tuturor comisiilor care au colaborat, având în vedere că acum pot eu să vorbesc în numele tuturor și pentru toți raportorii, pentru toți cei din umbră, pentru toți cei care au contribuit la acest raport. Pot să vă spun că am redactat un raport care scoate în evidență lumea voluntariatului 100 de milioane de persoane din